ready to start? Sunteți gata să începem? Am avut deja o ședință comună cu Comisia FAM și acum avem ședința noastră obișnuită a Comisiei LIBE. Începem mai întâi cu adoptarea ordinii de zi. Aș dori să vă anunț că punctul referitor la numirea Directorul executiv pentru azil va fi amânată această dezbatere până pe 9 decembrie. Apoi, aș dori să vă anunț faptul că am avut o ședință a coordonatorilor, de aceea v-aș ruga să aprobați deciziile luate de, de coordonatori și dacă sunteți de acord, mâine vă vom înainta lista cu rapoartele așa cum au fost uh, ele alocate în funcție de decizia abia luată în ședința coordonatorilor care au avut loc astăzi. De asemenea, trebuie să adoptăm procesul verbal al ședinței și iată că ajungem acum la punctul 5, vorba de protecție internațională, statul membru responsabil cu examinarea cererii unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid. Da? Vă rog, doamna Wikström. Thank you, Chair. I just wanted to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să clarific un lucru, având în vedere că sunt raportor pentru Dublin 2. Dragi colegi, prima lectură a Poziția Parlamentului în prima lectură a fost adoptată în mai 2009 și, având în vedere că au avut loc alegeri și că e vorba de un nou Parlament, am preluat raportul de la raportarea precedentă, doamna Henis Plașa. Și acum Dezbaterile continuă și ajungem aproape împreună cu Consiliul la o poziție comună și ne așteptăm să începem discuțiile uh, tripartite la începutul anului următor, 2010. De aceea este foarte important, ca să nu spun chiar urgent pentru mine ca în calitate de raportor, să mă asigur de faptul că raportul Parlamentului pentru 2009 încă se bucură de sprijin din partea noului Parlament ales. Și sunt încântată să constat că există un acord între uh, raportorii din umbră. Este foarte important ca Parlamentul European să aibă o poziție foarte puternică. Și de aceea v-aș ruga, aș fi încântată dacă comisia noastră ar putea să-mi confirme încă o dată faptul că, într-adevăr, sprijină acest raport și să-mi acordați un mandat puternic din partea întregii comisii pentru a putea merge la aceste negocieri plecând de, la ba- de pe baza articolului din mai anul trecut. Și de aceea, domnule președinte, vroiam să clarific anumite puncte cheie din acest raport. Puncte cheie printre alte puncte și subliniez acest lucru. Transferurile cu posibilitatea de suspendare. În declarația sa, Parlamentul European e de, este ferm convins că astfel de uh, prevederi trebuie incluse în raportul final Aici e vorba de asemenea și cu, de situația uh, minorilor neînsoțiți, precum și măsurile de uh, detenție care există în anumite țări. Sper că președinția belgeană a luat cunoștință de aceste puncte, le-a notat și a luat cunoștință și de poziția Parlamentului European poziție clară pe marginea acestui raport și sper că președinția belgiană va colabora cu noi în momentul în care vom ajunge la stadiul final al negocierilor pe marginea textului. Iată deci câteva puncte pe care vreau să le clarific înainte de a trece la vot. Yes, Mrs. Wikström, I was going to say that. Mulțumesc, doamna Wikström. Exact asta urma să spun. Și dacă nu sunt obiecții, am putea să luăm cunoștință de acordul pe care dumneavoastră tocmai l-ați evocat și să împărtășim împreună cu ceilalți membri ai uh, comisiei noastre contextul și starea actuală a dezbaterilor pe marginea acestui punct referitor la uh, regulamentul Dublin. Dar înainte de a trece la votul electronic, domnul Papa Nicolau ar dori să mai facă eventual câteva observații și poate că am putea să cerem și unui reprezentant a Comisiei să ia cuvântul. Vă rog, mai întâi domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să confirm ceea ce a spus uh, doamna Wikström. Suntem de acord cu direcția generală propusă de doamna raportor și prin prisma acestui fapt avem uh, foarte multe lucruri importante de făcut. Mulțumesc! Da, mulțumesc, luăm notă de acest acord, spune președintele și dacă... Aș dori să știu dacă comisia dorește să ia cuvântul. Dacă nu, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume votul electronic. Vă avertizez, ar trebui să vă pregătiți cartela de vot. Doamna Wikström, încă o dată. Sunt foarte confuză, domnule președinte. Am călătorit în Geneva și peste tot uh, prin Europa pentru că, iată, aeroporturile au fost închise, sunt ruptă de oboseală și, iată, nu am cartela de vot la mine. Mi-o va aduce asistenta în cele ce urmează, dar aș uh, aprecia dacă am mai sta puțin de vorbă până sosește asistenta mea. Mi se șoptește că apare. Președintele, chiar doriți să stăm de vorbă? Spuneți și noastră ce vreți să adăugați. Doamnă Lambert, iată, pentru a veni în sprijinul colegii noastre, umplu eu acest gol cu bla blaul necesar. Ca un raportor din umbră din partea grupului meu politic pentru acest raport, uh, Susțin faptul că trebuie să păstrăm poziția din legislatura anterioară. Nu are sens să redeschidem acest dosar, prin urmare sprijin acest raport la vot. Să-mi spuneți dacă e nevoie să intervin și cu alte remarce. Cred că domnul Claude Moraes vă vine acum în ajutor. Da, o să preiau eu blablaul colegei mele, pentru că, iată, cu toții o apreciem pe doamna Wikström și știm că era să nu fie de față la ultimul vot. Așa că susținem poziția acesteia. Iată, nu, nu am reușit să îmi îndeplinesc sarcina de a umple această lacună foarte bine, pentru că nu am spus decât o propoziție. Okay. Mrs. Wikström, if you don't mind. Președinte, domnule Wikström, dacă nu vă deranjează decât să vorbim uh, despre vreme, cred că ar trebui să trecem mai bine la vot. Sau, spune președintele, iată, asistenta a sosit la timp, îi mulțumim pentru ajutor. Și trecem mai departe. Avem uh, punctul numărul 6, extinderea domeniului de aplicare a directivei privind beneficiarii unei protecții internaționale. Este vorba despre un acord. Yes, I was I was going to announce the uh, the subject. Of... Urma să anunț subiectul. Raportor este domnul Claude Moraes, dacă nu mă înșel. point? Yes. Eh? I have been reported that mi s-a spus că tocmai pentru că noastră ați anunțat un acord, nu este nevoie să trecem la vot electronic. Domnul Busutil. Domnule președinte, de câte înțeleg eu, doamna raportor solicită un vot de confirmare în ceea ce privește poziția Parlamentului European. Prin urmare, Rămânem la acest punct de pe ordinea de zi, la punctul doamnei Wikström. Președintele, atunci votăm punctul numărul 5 cu privire la protecția internațională. Doamna Wikström este raportor și avem un vot electronic. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Iată, 20 de, 21 de vot, 21 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi negative. Doamna Intveld nu a putut să voteze electronic, însă se va ține cont de votul afirmativ al acesteia. La fel și doamna Hetru. Deci 23 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot negativ. Mulțumim, doamnă Wikström. Iată, ați primit votul de confirmare. Punctul 6 de pe ordinea de zi un alt vot electronic în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare a directivei privind beneficiarii unei protecții internaționale. Acest acord a fost atins în ceea ce privește directiva privind uh, șederea pe termen lung a beneficiarilor de protecții internaționale. Această reuniune a avut loc pe 9 noiembrie în, prezen- în prezența secretarului de stat Eva Telet și a doamnei comisar Malmström. Acest dosar este unul din acele dosare ce vizează tabelul de corelare, un subiect care trebuie soluționat la nivel orizontal. Trecem la vot. Înainte de a face asta, vă anunț că dacă sunteți de acord să votăm textul în bloc, ca să confirmăm acordul de la Consiliu, atunci vom putea face asta, pentru că există o propunere de a vota în bloc de la Consiliu. Domnul raportor, domnul Moraes, sugerează un vot în bloc, așa cum uh, s-a stipulat în uh, scrisoare de pe 10 noiembrie a Consiliului, pentru a confirma acordul atins împreună cu Consiliul. Domnule Moraes, doriți să continuați? Da, propun un vot în bloc pentru a nu vota cele trei pagini. Now we proceed to the vote. Președintele, atunci trecem la vot. Votăm așadar textul în sine, așa cum a fost inclus în scrisoarea Consiliului datată 18 noiembrie 2010, în anexă. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, plus votul doamnei Intveld, deci 26 de voturi pentru, nici obține, niciun vot împotrivă. Iată, se adoptă. Toate celelalte amendamente devin caduce, prin urmare trecem la votul final. S-a deschis votul. Now the vote is closed. S-a închis votul. adică 27 cu votul doamnei Intveld, nicio abținere, niciun vot împotrivă, s-a adoptat. Mulțumim, domnule Moraes. We proceed to point number seven. Trecem la punctul numărul 7, condiții de intrare și de ședere a resortisanților terțelor state în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere. Din nou, raportor este domnul Moraes. Care este obiectivul acestui punct? Dorim să ascultăm prezentarea Comisiei, ținând cont de principiul subsidiarității Comisia, prin uh, prezența domnului Schmidt, ne va prezenta propunerea sa, după care va interveni președinția belgiană și mai apoi domnul raportor. Avem însă reprezentanți ai Parlamentului Național, mai precis patru reprezentați uh, din uh, Bundesratul Austrian, din uh, Adunarea Națională Austriană și din uh, Camera Lorzilor și din Senatul Ceh. Aceștia și-au uh, adus contribuțiile în ceea ce privește chestiunea neconformității acestei propuneri privind principiul subsidiarității. Astăzi, aceștia vor avea oportunitatea de a-și prezenta succint opiniile, astfel încât să prezinte poziția parlamentelor pe care le reprezintă, după care va interveni comisia și ne va răspunde. Mai întâi, reprezentantul comisiei are cuvântul, doamna Diane Schmidt. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt încântată că pot să fiu astăzi aici pentru a vă spune care sunt opiniile comisiei în ceea ce privește lucrătorii sezonieri. Știm că deja această chestiune a ridicat anumite probleme și astăzi aș dori să vin cu câteva clarificări. Pentru noi este o discuție foarte importantă aceasta cu Parlamentul European și cu parlamentele naționale, ținând cont că uh, Tratatul de la Lisabona stipulează aceste chestiuni. Stipulează cooperarea cu Parlamentul European ca fiind una consolidată, la fel și cea cu Parlamentele Naționale. Mă bucură faptul că sunt astăzi aici. Mm, propunerea aceasta este datată 13 iulie. Știți că există încă o propunere în ceea ce privește lucrătorii sezonieri din sectorul corporatist. Aceasta a fost prezentată în la Libe în urmă cu câteva săptămâni. Pentru prima dată, Comisia prezintă, iată, o propunere în ceea ce privește lucrătorii necalificați sau cu calificare redusă. O chestiune foarte importantă. Aceste propuneri împreună cu celelalte fac parte din eforturile comune de a crea o politică de migrație comprehensivă. O politică anunțată deja în planul de acțiune privind uh, migrația legală din 2005 s-a vehiculat o abordare sectorială pe atunci. În anul 2009, programul de la Stockholm a confirmat importanța implementării planului de acțiune din 2005. Propunerea noastră este să avem, uh, în urma unor consultări, um, un rezultat palpabil. Aceste consultări au început prin Cartea Verde și apoi prin analizarea propunerii concrete. Considerăm că în cele din urmă, iată, am reușit să avem un text echilibrat, ținând cont uh, de opiniile adesea divergente. S-ar putea spune că, având în vedere acum criza economică, există o cerere redusă de muncă sezonieră. Dar să nu uităm că trebuie să recunoaștem încă un aspect. Pe termen mediu și lung, o politică migraționistă bine organizată va juca un rol foarte important în ceea ce privește acoperirea nevoii de muncă și uh, abordarea provocărilor demografice. De ce am dorit să prezentăm această propunere? Ei bine, este, există o cerere de lucrători din terțe state Uh, la nivel european este nevoie de intervenția acestora, în special în agricultură, horticultură, turism. Iată că în aceste domenii din ce în ce mai puține persoane, uh, din ce în ce mai puțini cetățeni europeni sunt disponibili. În alt, nu în ultimul rând, uh, acești lucrători din terțe state au nevoie de protecție adesea, fiindcă, iată, ei deseori se confruntă cu exploatarea, lucrează în condiții proaste și le este amenințată bunăstarea și sănătatea nu în ultimul rând, trebuie să prevenim uh, migrația ilegală investind la nivelul migrației legale. Tocmai de aceea am venit cu această propunere. Obiectivele noastre sunt următoarele. Vrem să introducem o procedură specială pentru intrare și ședere și vrem să definim drepturile lucrătorilor sezonieri provenind din terțe state propunerea noastră are șapte elemente cheie, prevede o procedură de intrare mult mai simplă și accelerată, propunem o, un termen limită de 30 de zile pentru admisie. Admisia trebuie să fie bazată pe o definiție comună și criterii comune, precum existența unui contract de muncă, o, existența unei oferte de lucru care prevede un salariu uh, similar nivelului minim de asemenea, se prevede un termen limită de lucru, de exemplu șase luni într-un an la nivel european. Se stipulează și posibilitatea de a avea un, posibilitatea de a reintra uh, timp de trei ani în uh, statul respectiv, astfel încât să se asigure migrația circulară a forței de muncă. În ceea ce privește pe lucrătorii sezonieri, statele membre trebuie să facă teste de piață astfel încât să își dea seama de numărul de lucrători de care are nevoie. Prin urmare, statele membre sunt cele care fac aceste teste, este de competența lor. Adaug faptul că statele membre pot să depună cereri în avans în momentul în care își dau seama că există lacune pe piață și există o cerere pentru lucrători sezonieri. Propunerea prevede ca angajatorii să prevadă uh, condiții de cazare pentru lucrătorii sezonieri și există și un mecanism de depunere a plângerilor gata prevăzut deschis atât uh, terțelor părți, cât și lucrătorilor naționali, astfel încât directiva să fie implementată într-o manieră mult mai eficientă. Not. Aș dori să mai adaug încă un lucru. Nu este vorba aici doar de sancțiuni, pentru că nu trebuie să uităm că avem o directivă specifică adoptată în 2009 și care impune sancțiuni împotriva angajatorilor care lucrează cu personal din țări terțe care nu au statut legal. Deci acest lucru a fost, demersul nostru a fost relaționat și cu această directivă. Deci, în final, care ar fi beneficiile propunerii actuale, în opinia noastră? Avem reguli clare și simple cu privire la acești muncitori sezonieri. Aceștia vor fi astfel disponibili mai ușor când e nevoie de ei mai uh, puțin oameni vor lucra în mod nesistematic, nu vor uh, rezida în timp mai lung decât au dreptul. Alte elemente se referă la condițiile de muncă, vom evita exploatarea și vom proteja sănătatea și siguranța acestor muncitori din țări terțe. De asemenea, uh, mișcarea circulară a acestora între Uniunea Europeană și țara lor de origine este de asemenea prevăzută. Vom avea un, pentru prima dată un exemplu concret de migrație circulară care va preveni depășirea termenului permis de rezidență și va permite de asemenea transferul de competențe și de asemenea de investiții către aceste țări terțe, reducându-se astfel sărăcia și contribuindu-se la politica de dezvoltare generală a Uniunii Europene. Și asta este doar o primă prezentare, rămân evident la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la orice eventuale întrebări. Vă mulțumesc, spune președintele. Mă gândeam să dăm întâi cuvântul președinției belgiene, apoi raportorului și după aceea reprezentanților Parlamentelor Naționale care sunt de față și din partea președinției belgiene, doamna Isabel Rais. Aveți cuvântul. Atus. Uh, mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Bună ziua tuturor. Foarte pe scurt, vă voi prezenta modul în care evoluează dezbaterile și lucrările în cadrul Consiliului. Așa cum a spus reprezentanta Comisiei, această propunere a fost prezentată în iulie 2010, a fost prezentată la Consiliul de Ministri din JAI din octombrie, în momentul în care mare majoritatea ministrilor au salutat în mod favorabil această directivă, indicând că era foarte important să existe progrese care să fie înregistrate în domeniul migrației legale a existat totuși și câteva rezerve în privința anumitor prevederi, mai ales în ceea ce privește principiul de subsidiaritate, așa cum vom avea ocazia să aflăm mai târziu. Examinarea tehnică, aș spune, a documentului a avut loc în paralel din septembrie încoace în cadrul grupului de lucru migrație de la Consiliu, care a încheiat o primă lectură a acestui document. Însă această examinare încă nu este terminată pozițiile statelor membre încă nu sunt definitive și mai există încă multe rezerve care au fost exprimate. Deci, în momentul de față, putem pune, uh, putem sublinia anumite aspecte care ar trebui să fie ulterior clarificate. Mai întâi, durata șederii, care în text este de maximum 6 luni de zile pentru, pe o perioadă de 12 luni, Aici există anumite cereri particulare, specifice în ceea ce privește această durată. Apoi, obligația de a obține un permis de ședere sau de a acorda un permis de ședere. Există întrebări pe marginea acestei obligații. Unele state membre se întreabă dacă nu cumva ar putea să uh, folosească sistemul vizelor. Apoi, durata de uh, analiza dosarului. Uh, ea a fost prevăzută la 30 de zile această durată și multe state membre uh, estimă că această durată este prea scurtă. Apoi, obligația angajatorului de a demonstra cu dovezi că există condiții de cazare decente și iată că se pun întrebări care sunt criteriile ce trebuie aplicate pentru a ajunge la concluzia că o cazare este decentă. Apoi, modalitățile concrete ale permisului de ședere plurianual, intrare, ședere pe teritoriu. E nevoie de clarificări pe această temă. Apoi, mai există întrebări în ceea ce privește egalitatea de tratament față de resortisanții naționali, mai ales în ceea ce privește anumite drepturi, spre exemplu asigurări sociale și așa mai departe. Deci toate aceste aspecte vor trebui să fie în continuare analizate, aprofundate și eventual să vedem împreună cu președinția și cu belgiana și cu președinția următoare să vedem cum putem să ajungem la uh, compromis. Următoarea ședință a grupului este fixată pe data de 8 decembrie, va fi deci ultima ședință sub președinție belgeană. Și, după cum v-am spus deja, Președinția maghiară va fi cea care va avea ocazia să finalizeze acest document, pentru că noi nu vom reuși să-l terminăm sub președinție belgeană. Însă rămâne la mm, dispoziția dumneavoastră până pe data de 31 decembrie 2010. Mulțumesc, domnule președinte. Merci. Now from our... Vă mulțumim și noi. Dăm acum cuvântul raportorului, domnul Moraes. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentele naționale sunt interesate în propunerea noastră, mai ales parlamentele naționale prezente aici. Acest lucru ne arată că, pentru prima dată, Parlamentul într-adevăr se ocupă de un pachet legislativ referitor la migrația legală și de multă vreme noi am întreprins demersuri în acest sens, am solicitat ca această problemă să fie abordată. E bine, acum că în sfârșit facem acest lucru, uh, Sperăm, într-adevăr, să reușim să reglementăm această problemă a migrației ilegale. Am discutat acest lucru în cadrul programului AID, am discutat un în pachetul mai larg legislativ european și ca parte a programului Stockholm. Demersul se înscrie într-un, într-o abordare mai largă, avem și alte propuneri în acest sens. Uh, de asemenea urmează raportului Mati și formează, după cum spuneam, un pachet mai larg de propuneri menite a reglementa diferitele aspecte ale acestei intrări pe teritoriul Uniunii Europene. Există categorii diferite de persoane care intră pe teritoriul Uniunii Europene și aceste aspecte trebuie reglementate. Ideea centrală este ca acest Parlament și am primit o solicitare din partea multor grupuri parlamentare să punem capăt astfel exploatării muncitorilor sezonieri și să dovedim că avem o abordare matură a problemei referitoare la intrarea pe teritoriul Uniunii Europene a celor grupuri de muncitori, grupuri de muncitori bine delimitate din punct de vedere demografic, uh, munca sezonieră este o realitate nu o să vă plictisesc cu toate cifrele, însă statele membre au răspuns în număr record la propunerea comisiei și asta ne arată că se înțelege foarte bine acolo că acești muncitori sezonieri sunt o parte esențială și permanentă a economiei lor. La fel de importantă este și componenta reprezentată de muncitorii, de imigranții ilegali care participă la economia țărilor respective. Și trebuie să lucrăm într-o colaborare strânsă și cu celelalte comisii parlamentare pentru a defini drepturile acestora și situația acestora. De asemenea, trebuie să lucrăm împreună cu Comisia și Consiliul. În ceea ce mă privește, cel mai important aspect al acestui pachet legislativ se referă la stabilirea condițiilor de intrare pe teritoriul Uniunii Europene. Să ne asigurăm că avem, evident, în raportul nostru elemente care să asigură protejarea acestor muncitori sezonieri, cazare pentru aceștia, Uh, condiții de plată și orele de muncă. Sigur, domeniul este controversat și vom avea multe lucruri de rezolvat aici, însă în colaborare cu Comisia uh, privind ocuparea forței de muncă, trebuie să reglementăm aceste aspecte, pentru că, după cum spunea și Orwell, egalitatea, da, dar unii sunt mai egali decât alții. În această propunere există acest element care urmează să fie stabilit împreună cu Comisia de Ocupare a Forței de Muncă, să vedem ce înseamnă o plată echitabilă, cum putem stabili acest lucru. Nu vrem să stabilim uh, condiții discriminatorie, să avem diferite categorii de angajați, nu. Vrem să asigurăm protejarea acestor muncitori sezonieri împotriva exploatării, vrem să reglementăm domeniul, însă nu vrem să creăm o altă categorie de angajați care beneficiază de condiții de remunerare complet diferite. Trebuie să vedem și ce drepturi, de ce drepturi vor beneficia aceștia în materie de asistență socială. Va trebui de asemenea să vedem care sunt condițiile de intrare pe teritoriul Uniunii Europene, care în principal uh, vor fi discutate de această comisie și trebuie să dăm o definiție mai precisă a acestei munci sezoniere, pentru că în realitate avem companii și sindicate care se ocupă, care se confruntă cu astfel de probleme trebuie într-adevăr să existe o abordare matură a acestor categorii. Este vorba de muncitori care lucrează în sectoare economice importante. O să aș putea continua foarte mult, însă doresc să respect timpul acordat și să dau posibilitatea și reprezentațiilor Comisiei și a Consiliului. Trebuie să privim acest pachet în ansamblul său. Putem practic o abordare orizontală sau sectorială, însă asta n-ar trebui să ne împiedice de la a identifica un numitor comun în acest demers. Cred că ne va fi greu să punem uh, la oaltă acest raport, însă merită făcut. Și colegii care nu se ocupă de această problemă trebuie să înțeleagă că de mulți ani uh, Uh, am rămas la nivelul discuțiilor de la Tampere din 1999. Deci am parcurs de atunci un drum destul de lung și în sfârșit, pentru prima dată, după adoptarea tratatului de la Lisabona, avem ocazia de a reglementa migrația ilegală. Este doar primul pas, însă rămâne un pas crucial înainte pentru această comisie și pentru colegii de la Comisia privind uh, ocuparea forței de muncă. Deci sunt nerăbdător să începem munca la acest raport și să vedem uh, care vor fi în final drepturile pe care le vom include acolo. Vă mulțumesc! Mulțumim raportorului. Să dăm acum cuvântul reprezentanților Parlamentelor Naționale. Am să dau mai întâi cuvântul domnului Famas Grulich care reprezintă Senatul Ceh. Aveți cuvântul. Bună ziua, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Senatul Parlamentului Ceh a adoptat o rezoluție destul de complexă în nouă puncte. Nu voi prezenta decât șase dintre acestea cele mai relevante. Noi considerăm că aceste condiții de intrare ale rezidențelor țărilor terțe, care vin ca muncitori sezonieri, aceste lucruri pot fi reglementate suficient la nivel național. Nu este necesară o legislație europeană în acest sens. Nu există o plusvaloare a acesteia în materie de domeniu de aplicare sau impact. De asemenea, propunerea actuală nu se aliniază principiului de subsidiaritate prevăzut în articolul 5, aliniatul 3 din Tratatul de la Lisabona. Senatul ceh a adoptat un aviz motivat în conformitate cu articolul 6 din Tratatul de la Lisabona, care spune că nevoia de a reglementa munca sezonieră în statele membre diferă de la un stat membru la altul în funcție de structura diferită a pieței forței de muncă din statul membru respectiv și, prin urmare, propunerea actuală nu are în vedere mecanisme eficiente care să-i prevină resortisanții din țările terțe să solicite iarăși și iarăși și iarăși un permis de muncă în alt stat membru după expirarea primului permis de muncă dintr-un stat membru. Astfel, acești resortiți de terțe vor putea locui pe teritoriul european pentru o perioadă mai lungă decât cele șase luni prevăzute inițial. De asemenea, considerăm că este problematică introducerea unor condiții privind migrația circulară cu referire la sectoare specifice, cum ar fi agricultura și turismul, așa cum propune Comisia acum. Asta deoarece natura acestor profesii nu corespunde pe deplin cu necesitățile altor state membre, unde forța de muncă din migrație Uh, este angajată în principal în sectorul construcțiilor, de exemplu. Trecând la concluzii, trebuie să vă spun că Senatul nostru a adoptat pentru prima dată o, un astfel de aviz după adoptarea tratatului de la Lisabona și, prin urmare, concluziile acestea se referă la obstacolele în fața parlamentelor europene atunci când este vorba de a recurge la mecanismele prevăzute în tratatul de la Lisabona. Există o problemă în materie de subsidiaritate. Un alt motiv pentru care avem un număr atât de redus de avize este acela că legislativul nu a putut să respecte perioada de 8 săptămâni în conformitate cu cerințele respective, doar câteva parlamente naționale au putut discuta propunerea respectivă. De ce această lipsă de coordonare? Sunt tocmai prevederile din Tratatul de la Lisabona care se referă la aceste cartele parlamentele naționale nu sunt motivate să își coordoneze activitatea cu alte parlamente naționale. Această directivă este un exemplu foarte bun de oportunitate ratată. Deci nu, nu s-a putut folosi acest cartonaș galben și ne pare rău că lucrurile stau așa. Dăm acum uh, cuvântul reprezentantului Parlamentului Austrian, domnul Hannes Weniger. Cat, the Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a prezenta pe scurt opinia Parlamentului Național Austriac. Însă, înainte de a trece la subiect, aș dori să mă refer la faptul că în urmă cu câteva zile, Comisia, iată, a lăudat politica ocupării forței de muncă din Austria, pentru că, iată, în ultimele luni ne-a reușit într-adevăr să să ieșim din criza șomajului și am reușit uh, ca astfel să oferim un exemplu în materie de ocuparea forței de muncă în vreme de criză. În ceea ce privește lucrătorii sezonieri, aceștia deocamdată sunt admiși în Austria doar atunci când, potrivit regulilor existente, există o necesitate în ceea ce privește intervenția acestora. Deci dacă nu se poate interveni la nivel național cu forțe de muncă, atunci se apreaz la forțe de muncă din afară. Astfel, uh, lucrătorii sezonieri din uh, uh, terțe state nu trebuie utilizați astfel încât să fie plătiți mai puțin. Avem 7500 de persoane din terțe state lucrând la nivel sezonier în ceea ce privește în domenii precum turismul, horticultura, agricultura. Eu consider că trebuie să se mențină pre principiul preferinței Uniunii, astfel încât să reușim să acoperim necesarul forței de muncă cu forță de muncă europeană în primul rând și abia apoi să mergem uh, mai departe. La fel, există reglementări pentru intervalul 2011-2014 în ceea ce privește necesarul de forță de muncă la nivel național și re regional. Prin prisma celor elaborate de comisie, aș dori să prezint trei argumente uh, pentru care noi considerăm că această directivă la acest nivel nu aduce o plus valoare europeană. În primul rând, când vine vorba de uh, acordarea permiselor de ședere. Acestea sunt uh, acordate la nivel regional, potrivit criteriilor specifice și potrivit specificului pieței muncii. În ceea ce privește uh, Uh, diferența la nivelul sezoanelor de lucru, trebuie să ținem cont că aceasta face imposibilă catalogarea intervențiilor. În ceea ce privește cota lucrătorilor sezonieri, a fixa o cotă devine posibil doar atunci când se știe foarte clar care este nevoia de forță de muncă sezonieră. Permisul de muncă nu trebuie alocat neapărat pe șase luni, ci în funcție de necesarul care trebuie acoperit. Așadar, acea idee de șase luni contravine, potrivit opiniei noastre, caracterului sezonier al uh, muncii întreprinse. Să nu uităm că aici trebuie să ținem cont de autonomia statelor membre. Și atunci, din perspectiva austriacă, noi considerăm că nu este nevoie de o reglementare europeană în acest sens. La nivelul statelor membre există foarte diferențe foarte mari și cred că dacă se intervine la nivel european, se împiedică intervenția la nivel regional, ținând cont de diferențele specifice. Ținând cont de principiul subsidiarității, Consiliul Național austriac constată o lacună aici și iată, sperăm ca Parlamentul European să dea curs uh, opiniilor noastre critice. Pentru detalii vă stau la dispoziție. Mulțumesc. Now from the UK House of Lords, Lord Roper. Din partea Camerei Lorzilor, domnul Lordul Roper. Domnule președinte, sunt recunoscător Comisiei Libe pentru invitația făcută Parlamentelor Naționale și mă, mă bucur foarte mult că am ocazia să vorbesc aici. După ce am auzit spusele colegilor mele din Republica Cehă și din Austria, trebuie să spun că și poziția noastră este oarecum asemănătoare. Avem și noi un aviz al Camerei Lorzilor. Comisia spune că majoritatea statelor membre au nevoie de astfel de muncitori sezonieri, însă necesarul de muncitori sezonieri diferă de la un stat membru la altul, diferă perioada pentru care aceștia sunt uh, importanți și de asemenea diferă categoriile de încadrare și sectoarele în care activează. De asemenea, în multe sectoare s-ar putea angaja muncitori provenind din interiorul Uniunii Europene, tocmai în aceste funcții. Regul 79 din tratat spune că volumul, numărul de imigranți din țări terțe poate fi reglementat de țările, de statele membre vizate direct. Prin urmare, noi considerăm că această problemă a muncitorilor sezonieri trebuie să fie reglementată în primul rând de o combinație între forțele, elementele de piață și politica fiecărui stat membru. O acțiune concertată la nivel central european nu pare a fi necesar. După cum am auzit, Comisia are patru motive pentru care consideră că se respectă principiul subsidiarității. Primul motiv ar fi că uh, în materie de resortisanți în țările terțe, o decizie a unui stat membru poate afecta și alte state membre, pentru că s-ar putea distorsiona fluxurile migratorii. Ei bine, noi considerăm că o astfel de abordare ar putea într-adevăr să facă anumite țări mai atrăgătoare decât altele. Pe de altă parte, dacă drepturile acordate nu sunt absolute, ci se oferă doar drepturi minime egale cu cele din statul membru respectiv. Bine, acestea vor fi diferite de la un stat membru la altul și statele membre vor rămâne practic uh, cu puteri de pline în materie de reglementare a fluxului migraționist pe propriul teritoriu. Despre în materie de intrări ilegale, nu vedem de ce existența unor reglementări comune ar reduce acest dis de intrare ilegală. Al treilea motiv al comisiei este acela că exploatarea și condițiile de muncă substandard trebuie să fie eliminate printr-un instrument general european. Uh, dispozițiile de drept intern sunt la fel de eficiente și sunt la fel de obligatorii ca și legislația europeană atunci când e vorba de prevenirea exploatării. Ultimul motiv al Comisiei este acela că instrumentul legislativ european cu privire la muncitorii sezonieri este crucial atunci când e vorba de colaborarea între țări și când este vorba de impunerea unei abordări globale. Pur și simplu nu vedem de ce e nevoie de așa ceva. Prin urmare, cele patru argumente prezentate de Comisie nu ne conving. De asemenea, domnule președinte, ar trebui să adaug că și dacă această directivă ar fi adoptată, nu se va aplica în cazul Regatului Unit, deoarece guvernul britanic nu este parte la protocolul 21 din tratat. Însă asta nu ne împiedică să ne gândim dacă totuși tratatele sunt respectate sau nu în acest caz, chiar dacă nu ne vizează în mod direct. În plus, controlul accesului muncitorilor sezonieri, într-adevăr, trebuie să fie realizat și odată ce aceștia sunt pe teritoriul unui stat, aceștia trebuie să fie protejați și să beneficieze de măsuri de asistență socială. Însă întrebarea care se pune este, aceste măsuri trebuie să fie aceleași în toate statele membre sau problema poate fi tratată diferențiat de fiecare stat membru? Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, spune președintele. Acum dăm încă o dată cuvântul reprezentantei comisiei, doamna Schmidt, dacă aveți comentarii cu privire la cele spuse de reprezentanții delega- parlamentelor naționale prezenți aici. Doamna Schmidt? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că deja am răspuns la unele dintre elementele menționate aici în intervenția mea inițială, însă, desigur, pot oferi mai multe detalii cu privire la o serie de aspecte menționate de reprezentanții Parlamentelor Naționale. Sigur, i-am ascultat cu mare atenție pe aceștia și le vom da câte un răspuns în săptămânile care urmează. Am fi preferat, desigur, ca parlamentele naționale să sprijine inițiativa noastră, însă înțelegem în același timp că și pozițiile divergente pot să ajute. Am primit într-adevăr șase răspunsuri negative, însă am primit și șapte răspunsuri pozitive de la anumite parlamente naționale, pentru că există și parlamente naționale care sprijină propunerea noastră. În ceea ce privește o serie de probleme concrete menționate aici, trebuie să vă spun încă o dată că noi am lăsat o marjă considerabilă de manevră pentru statele membre, după cum spuneam deja. Noi dorim să dăm statelor membre dreptul de a decide să, în materie de resortizanții străini pe care îi primesc pe piața proprie a forței de muncă. Este un principiu important. Un alt aspect ridicat aici de reprezentanții Parlamentului Național se referă la numărul de muncitori sezonieri care intră pe teritoriul țării respective, însă acest lucru este reglementat prin tratat. Este deja stabilit împreună cu statele membre și este stabilit de către statele membre și se desfășoară în conformitate cu tratatul de la Lisabona. De asemenea, statele membre trebuie să se gândească și la situația de pe propria piață a muncii și pot să facă acest lucru. Prin urmare, statele membre decid ele însele cum își organizează politica în domeniu. Un alt lucru menționat aici era această perioadă de șase luni. Problema este într-adevăr una spinoasă, deoarece noi am încercat să pornim de la situația de fapt din statele membre unele state membre permit muncitorilor sezonieri să rămână pe teritoriul lor mai mult de șase luni, altele mai puțin. În cele din urmă, noi am decis să facem o propunere care se află între cele două abordări și am propus astfel o perioadă maximă de șase luni. Ceea ce privește migrația circulară, de asemenea, există posibilitatea de a avea permise diferite pentru sezoane de muncă diferite. Aceasta ar permite de asemenea o reglementare a fluxului migratoriu și va îmbunătăți situația și din țara de origine a acestor muncitori, pentru că imigrația trebuie să fie văzută în contextul mai, într-un context mai larg. În termen mai general, în ceea ce privește principiul subsidiarității, e bine, necesarul de muncitori sezonieri diferă de la un stat membru la altul. Unele state membre au nevoie de mai mulți muncitori sezonieri, altele de mai puțini. Însă este important ca o decizie luată de un stat membru poate avea consecințe și poate afecta alte state membre. Asta se întâmplă mai ales acum că avem uh, zona Schengen fără frontiere interne și, prin urmare, în cadrul acesteia avem nevoie de disciplină internă pentru a reduce riscul de depășire a termenului maxim de rezidență și așa mai departe. De asemenea, după cum spuneam anterior, avem și o directivă referitor la sancțiuni pe care nu trebuie să o pierdem din vedere, pentru că aceasta include inclusiv sancțiuni pentru cei care angajează imigranți ilegali sau a căror angajați depășesc perioada maximă de reședință. Și de asemenea trebuie să luptăm împotriva migrației ilegale. Uh, raportorul însuși spunea că trebuie să vedem această propunere într-un context mai larg, pentru că ea se articulează cu alte directive deja adoptate, cel care reglementează migrația, dar și alte propuneri care încă sunt discutate și încă n-au devenit lege. De asemenea, avem deja o directivă privind uh, muncitorii calificați, care au această card albastru, carte albastră. Comisia, desigur, ar fi preferat să aibă o singură directivă care să includă totul. Am încercat asta în 2001, nu s-a putut. Consiliul n-a putut să o adopte atunci. Situația de acum este diferită și sper că prin codecizie vom putea avea o politică mai ambițioasă în domeniul imigrării. Pentru că ambele camere legislative se află pe o poziție comună. Înțelegem că veți trimite un răspuns scris din partea Comisiei către parlamentele naționale în săptămânile ce urmează. O să dăm acum cuvântul membrilor noștri care s-au scris la cuvânt. Întâi dăm cuvântul raportorului, dacă are comentarii. Domnule președinte, aș fi dorit să intervin înaintea altor colegi. Sigur, nu e problema cu modul în care ne organizăm noi activitatea. Însă, atmosfera este puțin distorsionată. Am avut reprezentanții a trei parlamente, unul dintre aceste parlamente reprezintă o țară care oricum nu se va încadra acestei propuneri. Colegilor care n-au urmărit lucrurile îndeaproape, trebuie să le spun că din partea Spaniei, a Italiei, a Portugaliei și a altor țări am primit răspunsuri pozitive. Deci trebuie să avem uh, o imagine uh, mai, mai echilibrată a situației. Nu e vorba aici de lipsă de flexibilitate sau de maturitate. Nu aș vrea să ajung să am un raport care nu vor permite statelor membre să reglementeze numărul de oameni care intră pe propriul lor teritoriu pentru munci sezoniere. și de asemenea aș vrea să, să nu să, să fim de asemenea extrem de novatori în materie de migrație circulară, să introducem elemente care până acum nu au fost avute în vedere de către statele membre. Piața trebuie într-adevăr reglementată. Știm că există această migrație ilegală. Regulamentul pe care îl avem în vedere este foarte important, prin urmare, propunerea nu se referă direct la uh, angajările ilegale, acestea sunt prinse în domeniul unor altor reglementări, însă trebuie într-adevăr să avem o percepție echilibrată, să înțelegem că există țări care sprijină aceste, această propunere. De asemenea, și sindicatele au dovedit interes. Prin urmare, vom încerca să integrăm toate aceste puncte de vedere. De asemenea, înainte de a da cuvântul colegilor, trebuie să vă spun că aș fi preferat să avem o propunere orizontală, să avem un singur permis, însă cei de la Consiliu s-au opus ferm unei astfel de abordări, pentru că an după an Consiliul a vorbit despre intenția de a reglementa această problemă, însă nu s-a înaintat nicio propunere concretă și de aceea, în prezent, trebuie să avem această abordare sectorială și trebuie să ne asigurăm că aceste propuneri sunt acceptabile din toate punctele de vedere, pentru că, într-adevăr, ating această problemă extrem de stringentă pentru toate statele membre. Mulțumesc. Domnul Papa Nicolau acum. Mulțumesc, domnule președinte. Nu există nicio îndoială asupra faptului că în Europa există foarte mulți uh, muncitori sezonieri și nu există nicio îndoială asupra faptului că mare parte din statele membre, mai ales cele care sunt uh, afectate sau uh, implicate în acest uh, domeniu al agriculturii, al turismului, au nevoie de muncitori sezonieri și tocmai pentru că un mare număr de muncitori din aceste sectoare muncesc în mod ilegal, eu nu emit nicio judecată, e o realitate pe care trebuie să o recunoaștem. Deci, tocmai din aceste motive, este foarte important ca prin eforturile pe care le facem noi astăzi în cadrul comisiei noastre să înregistrăm progrese. Bineînțeles, ne dorim să combinăm acest regulament cu celelalte directive care există deja, dorința fiind să explicăm candidaților că e mai preferabil să treacă prin filiera legală de imigrație pentru a avea un viitor cât mai bun, posibilități cât mai bune, condiții de lucru cât mai bune, condiții de viață, de cazare în țara în care doresc să vină să lucreze. Deci, este fundamental să protejăm aceste persoane să le asigurăm anumite drepturi. Eu sunt uh, perfect de acord cu raportorul pe această temă. Bineînțeles, acum s-ar putea să mai analizăm cum anume vom face acest lucru pentru acele persoane care vor veni pe teritoriul Uniunii Europene timp de șase luni de zile și cum anume vom prevedea un nivel de protecție echivalent pentru cei care vin să muncească în mod repetat uh, de cinci ani de zile, spre exemplu, într-un anumit stat membru. Știți că încă nu s-a definit în mod clar cine, care este care sunt caracteristicile muncitorului sezonier ce înseamnă acest lucru. E vorba de o definiție care încă nu este clar uh, pentru toată lumea. Deci, noi ceea ce ne dorim în momentul de față este să protejăm aceste persoane, să fim siguri că beneficiază de toate drepturile lor. Poate că aici ar putea exista anumite obiecții din partea statelor membre. Însă, orice ar fi, noi trebuie să ne asigurăm că prevederile în vigoare sunt respectate. Spre exemplu, cum ne putem asigura că un muncitor nu va veni pe teritoriul Uniunii Europene sub uh, acoperirea aceasta unui contract sezonier și ulterior să-și prelungească șederea? Deci trebuie să explicăm că e mai bine să se fie aleasă această cale legală tocmai pentru a evita abuzurile, pentru a evita ca anumite persoane să încerce să încalce prevederile și legea în vigoare. Să ne asigurăm că odată ce sezonul respectiv agricol sau altul este terminat, aceste persoane se întorc în țara lor de origine. Însă pentru aceasta trebuie să fim foarte preciși în ceea ce privește prevederile uh, legate de obligațiile ce revin angajatorilor. Vom vedea cum angajatorii vor transmite aceste informații mai departe. Apoi trebuie să examinăm condițiile de ședere a acestor persoane. Aceste persoane trebuie să beneficieze de cazare pe durata șederii într-un anumit stat membru. Și mai există și această problemă a informării persoanelor uh, respective. Trebuie să ne asigurăm că aceste persoane sunt la curent cu propriile lor drepturi, că obțin această informație în limba lor maternă. Cum putem noi să garantăm că aceste persoane vor beneficia de o traducere? Cum putem să garantăm că aceste persoane vor fi la curent cu drepturile pe care, de care se pot bucura? Acum, în ceea ce privește um, perioada prevăzută pentru examinarea cererilor, e adevărat că dacă vrem să obținem rezultate, trebuie să ne mișcăm cât mai repede. Dat fiind că e vorba de muncitori sezonieri, deci răspunsurile trebuie să fie date rapid la aceste solicitări. Procedurile trebuie să fie scurte, rapide, tocmai pentru a permite persoanelor respective să poată ajunge pe teritoriul Uniunii Europene și să presteze serviciile în sectoarele care le-au angajat. E adevărat, e vorba de eforturi suplimentare ce trebuie făcute și observațiile din partea colegilor din parlamentele naționale sunt observații importante, obiecțiile sunt uh, legitime dacă se ține seama de situația fiecărui stat membru în materie de imigrație clandestină, ilegală în uh, fiecare stat membru în Europa în general, mai ales dacă se ține seama de acele țări care sunt uh, Uh, confruntate cu o presiune migratorie deosebit de mare, dar acest regulament ar constitui un pas înainte, un progres. Ar putea reprezenta uh, un început de abordare globală din partea Uniunii Europene pe marginea acestei teme. Mulțumesc! Doamna Sargentini, mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că e prea devreme să analizăm detaliile acestei directive referitoare la muncitorii sezonieri. Dar trebuie să discutăm împreună un lucru. De ce ne dorim acest regulament? Care este motivul uh, care se ascunde în spatele acestui regulament? Ei bine, motivul este că avem nevoie de muncitori, de lucrători în Uniunea Europeană nu doar cei care vin având un card albastru sau cei care sunt deosebit de specializați, de competenți, de pregătiți. E nevoie și de oameni care nu sunt calificați sau prea puțin calificați. Și vedem că în anumite state membre populația îmbătrânește mai repede decât ne-am așteptat. În alte țări, acest proces de îmbătrânire este și el în curs Însă forța de muncă este compensată cu oameni care vin din Europa de Est, e cazul în țara mea, țările de jos, e cazul și în Marea Britanie. Însă asta, această compensare nu se operează la, întreaga, la nivelul întregii Uniunii Europene. Apoi, motivul este că există foarte mulți muncitori care sunt exploatați în Uniunea Europeană. Gândiți-vă la cei care se găseau anul trecut în sudul Italiei, în Cipru, uh, uh, acei africani care locuiau, erau cazați în condiții oribile și care se aflau uh, acolo în mod ilegal. Uneori poate chiar legal, dar erau angajați în mod ilegal. Deci, iată, acesta este motivul, acesta este uh, aș spune eu, uh, aria de acoperire a acestei directive și anume să se înregistreze un prim pas din partea Uniunii Europene pentru a înțelege că e nevoie de reglementare. Trebuie să dăm oamenilor o șansă, uh, chiar și celor care nu sunt calificați, să poată veni pe teritoriul Uniunii Europene în mod legal. Gândiți-vă la africanii care se află pe coasta Marocului, uh, Ceuta, Melilla. Ei și-ar dori să poată intra pe, un, pe teritoriul Uniunii Europene în mod legal. Observațiile făcute de reprezentanții parlamentelor naționale, și anume că e vorba de principiul de subsidiaritate, uh, care nu trebuie să fie uh, încălcat de Uniunea Europeană. Ei bine, eu am îndoieli. Eu știu foarte bine cum s-au derulat convorbirile și discuțiile atât la Tampere cât și la Stockholm. Și îmi pun întrebarea oare nu cumva această, ar, aceste argumente uh, pe spuza principiului de um, subsidiaritate, nu cumva această argumentare de fapt ar putea fi utilizată și în momentul în care se vorbește despre, despre persoane extrem de calificate care ar putea veni în Uniunea Europeană. Aici e vorba de persoane necalificate. Eu cred că acest regulament este un prim pas pentru a avea o reglementare mai amplă pe marginea uh, imigrației ilegale. Uh, de multe ori, cei care vin să lucreze în Uniunea Europeană în mod ilegal uh, se află într-o poziție extrem de inconfortabilă, nu sunt suficient de protejați. Și nu e vorba doar de muncitorii sezonieri, ci și cei care lucrează în alte domenii. De aceea ar trebui ca muncitorii sezonieri să aibă o posibilitate de a face, știu eu, o carieră Uh, oarecum în Uniunea Europeană în calitate de muncitor sezonier. Apoi, cooperarea cu domnul raportor Moraes în așa fel încât să putem găsi soluții. Uh, sunt convins că această colaborare va fi una bună. Îmi doresc de asemenea să existe și cooperare cu parlamentele naționale. Știu, spre exemplu, că în țara mea, în țările de jos, e o problemă care nu poate fi rezolvată la nivel doar național, pentru că migrația este și va continua să fie și va trebui să o rezolvăm la nivel european. Mulțumesc, care cuvântul doamna Renate Weber. Sure, please. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie mai întâi să mulțumesc secretariatului pentru faptul că ne-a permis să avem o dezbatere de o oră și jumătate pe marginea unui subiect atât de important, pentru că, în principiu, întotdeauna ne grăbim și precipităm dezbaterile. Uh, nu vreau să dramatizez prea mult, însă am senzația că această directivă, împreună cu celelalte directive pe marginea subiectului imigrației, azilului, reprezintă un fel de test pentru Uniunea Europeană. Și anume, ce fel de actor internațional este Uniunea Europeană? Va fi un test și pentru Consiliu. Și am speranța că și Consiliul înțelege sensul acestui test și este un test de asemenea și pentru statele membre, prin intermediul parlamentelor naționale. E un test și pentru noi, ca Parlament European dar și un test pentru societatea civilă pe ansamblu în Uniunea Europeană, pentru ONG-uri, pentru sindicate și așa mai departe, pentru că adevărul este că aici nu discutăm doar despre faptul că avem nevoie de muncitori, de lucrători în Uniunea Europeană. Aici discutăm despre un pachet legislativ, chiar dacă acesta abordează diferite sectoare, diferite domenii și trebuie să demonstrăm cum anume acționăm în momentul în care ne confruntăm cu imigrație. Noi, Uniunea Europeană, suntem un ansamblu coerent sau suntem doar 27 de state membru, membre împreună? E nevoie de un minim de reguli comune pentru toate aceste state membre. Sau întotdeauna va fi invocat acest principiu al subsidiarității în așa fel încât, de fapt și de drept, fiecare să se poată comporta cum îi convine, uh, într-un mod destul de neclar pentru cei care se află în afara Uniunii Europene. Și cred că în momentul de față încercăm, cel puțin până în prezent am încercat să fim un actor internațional uh, unit, dar trebuie să demonstrăm acest lucru și mai departe. Acum, în ceea ce privește această directivă în special, cred că noi am discutat pe durata mandatului precedent atât de mult acest subiect. Amintiți-vă de directiva de returnare și am spus că Uniunea Europeană va veni cu o abordare coerentă, globală, pe marginea imigrației și era vorba și de acești muncitori sezonieri. Deci e vorba de, în fond și la urma urmei, și de modul în care ne ținem promisiunile pe care le-am făcut lumii uh, din afara Uniunii Europene. E vorba de o valoare adăugată deosebit de importantă în acest sens. Se spune de multe ori că dacă lăsăm acest subiect doar pe seama statelor membre, N-ar fi cinstit, pentru că uh, pentru anumite state membre acest subiect este unul prioritar, dar în alte state membre nu și vor exista schimbări, diferențe, apoi uh, de câte ori există schimbare de guvern într-un stat membru, atunci drepturile fie sunt mai multe, fie sunt mai puține și așa mai departe. Deci e normal să avem un set de reguli comune de bază care să fie valabile pe întreaga, pe teritoriul întregii Uniunii Europene. Eu înțeleg faptul că la Consiliu există opinii, aș spune eu, mă rog, divergente. Unii se exprimă chiar împotriva acestei, acestui regulament, pentru că atunci ar însemna că ar exista o presiune din partea Parlamentelor Naționale. Înțeleg asta foarte bine și trebuie să spunem că acest lucru ar putea să pună probleme și anumitor sindicate la nivel național, la nivel european. Dar haideți totuși să fim cinstinți putem să ne asigurăm de faptul că drepturile acestor lucrători și deci inclusiv a lucrătorilor sezonieri care vin în statele membre vor fi drepturi garantate. Și în același timp putem să spunem că e nevoie de reglementare în ceea ce privește uh, muncitorii sezonieri care vin din țările terțe. Asta e o realitate, e o realitate care există și nu ne putem preface că nu o vedem. Tocmai s-a spus, imigrația există, oamenii sunt confruntați cu situații de condiții de lucru oribile și trebuie să schimbăm acest lucru. Eu știu că și Consiliul a menționat un anumit număr de subiecte la care nu s-a reușit să se obțină un acord sau acolo unde statele membre au exprimat obiecții și așa mai departe. Eu sper totuși că până la urmă Consiliul va aborda acest document pentru a-l îmbunătăți, pentru a găsi soluții reale. Nu cred că a venit momentul acum să punem capăt acestei directive, adoptării acestei directive, sau să încercăm să avem vreun impact asupra implementării acesteia în cazul în care va fi uh, adoptată. Eu cred că trebuie să stabilim aceste criterii pentru că ele vor garanta respectarea demnității uh, Uh, ființe umane, demnitatea demnității acestor uh, muncitori sezonieri. Și sper că la Consiliu se va înțelege acest mesaj. Pentru că, după părerea mea, deja de o anumită vreme încoace, Parlamentul European s-a comportat, comportat într-un mod foarte uh, adult și a transmis un mesaj, anume noi, ca Uniunea Europeană, vrem să fim un actor important la nivel internațional. Și Consiliul trebuie să facă și el acest lucru. E vorba de Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene. Nu e vorba de adunarea 27 de state membre pur și simplu. Mulțumesc. Este Iacolino. Domnul Iacolino. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, urmărit îndeaproape și am ascultat cu atenție toate observațiile care au fost făcute până acum. Dar dacă nu ar trebui să ținem seama decât de punctele de vedere al Parlamentului Național, atunci directiva ar fi ca și pe apă sâmbete încă de la bun început. Bineînțeles, nu trebuie să sub, subestimăm importanța acestui text, așa cum spunea domnul Moraes. Eu sunt raportor pentru cealaltă directivă legată de întreprinderi și care este strâns conectată cu această directivă a muncitorilor sezonieri. Obiectivul fiind să permitem intrarea muncitorilor din țări terțe pe teritoriul Uniunii Europene, ținând seama de nevoile reale ale pieței muncii ale statelor membre. Deci, după părerea mea, e nevoie de condiții de admitere a acestor lucrători care să fie uniforme, aceleași pentru toate statele membre. Cei drept, există principiul de subsidiaritate, dar există și nevoia de a garanta o abordare coerentă în, într-un dosar atât de important pentru toate statele membre, și anume imigrația. Bineînțeles, această directivă e o urmare logică a evenimentelor din Rosarno, din Italia, din ultima vreme. Au mai existat și alte evenimente, nu doar cele din Italia. Uh, există anumite cartiere, uh, știu eu, aici, la Bruxelles, în Anderlecht, uh, sau anumite cartiere în Paris, unde există astfel de muncitori sezonieri exploatați. Nu cred că există un stat membru care nu se confruntă cu astfel de dosare. Este evident că în anumite sectoare de activitate, agricultura, turismul, uh, horticultura și așa mai departe, e nevoie de muncitori sezonieri care sunt imigranți. Fiecare stat membru și-a prevăzut propriul său sistem de asigurări și așa mai departe. Există un sistem ceh, austriac, italian, german și așa mai departe. Asta este evident. Însă pe ansamblu, acest subiect este atât de important încât Parlamentul European are datoria de a atrage atenția în mod ferm statelor membre asupra acestui subiect. Bineînțeles, trebuie să ținem seama de parlamentele naționale și de avizele lor. Trebuie să colaborăm cu aceste parlamente naționale. Doar astfel vom avea un schimb de opinii care să ne îmbogățească reciproc. Apoi nu uitați că există și o dimensiune culturală care intervine în cadrul acestui text ca și în cazul textului pentru care sunt eu raportor. E drept că există subiecte care încă mai trebuie analizate, aprofundate, rezolvate, în așa fel încât să putem garanta o protecție reală pentru acești uh, lucrători. Eu știu foarte bine că în Italia, spre exemplu, mare parte din muncitorii sezonieri uh, Uh, lucrează, spre exemplu, la culegerea, la cules de mere, de portocale, fac parte dintr-un întreg ciclu de migrație circulară. Mie mi se pare că șase luni este o durată rezonabilă. Acum rămâne de văzut. Comisia, Consiliul, oare vor putea să contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea acestui text? Eu sper asta, în așa fel încât lucrările noastre să poată să se încheie într-un termen rezonabil. Mulțumesc. Yes, thank you, Mr. Chairman. Um... Domnul Busutil are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. PP-ul este deschis în ceea ce privește inițiativele privind uh, migrația legală. Am afirmat deja acest lucru și o afirmăm, îl afirmăm încă acum. Așadar vom avea o abordare constructivă când vine vorba de astfel de propuneri. Acestea fiind spuse, cred că colegii noștri de la Parlamentele Naționale au ridicat câteva argumente viabile în ceea ce privește principiul subsidiarității și nu putem să le trecem cu vederea, nu putem să le ignorăm. Ba din potrivă, cred că ar trebui să le luăm foarte în serios. Comisia a încercat să ne liniștească, spunând că uh, putem să menținem cotele naționale în funcție de numărul de lucrători sezonieri de care fiecare stat, pe care fiecare stat membru poate să-i primească. De asemenea, ne-a spus că putem să menținem principiul preferinței comunitare. Ei bine, trebuie să ne punem următoarea întrebare. Dacă tot este să respectăm aceste principii, atunci de ce avem nevoie de această directivă în primul rând? Și dacă răspunsul este pentru că trebuie să ținem cont de condițiile de muncă, atunci vine automat întrebarea următoare de ce statele membre, la nivel individual, nu sunt în stare să ofere condiții propice de muncă lucrătorilor din terțe state, fără ca noi să trebuiască să intervenim la nivel comunitar. Așadar, consider că principiul subsidiarității este important, ar trebui respectat și, în același sens, consider că Comisia ne este datoare să vină cu un argument adecvat în ceea ce privește principiul subsidiarității, dacă acesta este respectat sau nu aici. Un alt ultim aspect se referă la faptul că s-a vehiculat ideea că această directivă ne-ar putea ajuta să combatem migrația ilegală. Dacă am înțeles eu bine, am avut și alte inițiative pentru a combate migrația ilegală, o inițiativă fiind directiva privind sancțiunile împotriva angajatorilor care utilizează forță de muncă ilegală. Această directivă urmează să intre în vigoare. Așadar, vedem că și la capitolul exploatare prin muncă trebuie să fim foarte precauți înainte de a trage concluzii pripite privitor la modul în care această directivă poate să ne ajute să combatem definitiv exploatarea, dat fiindcă am avut și alte inițiative care să servească aceluiași scop. În principiu, spun că nu suntem împotriva acestei propuneri, suntem uh, deschiși și așteptăm să fim convinși de această inițiativă. Cooperăm așadar cu domnul raportor, dar așteptăm argumentele convingătoare. Considerăm că astăzi Comisia nu ne-a convins pe deplin în ceea ce privește respectarea principiului subsidiarității. Mulțumesc! Intervenția președintului fără microfon. Următorul vorbitor. Domnul Mulder, mulțumesc. Încep și eu cu intervenția domnului Busutil. Iată, pentru prima dată statele membre și-au exprimat direct opinia. Înțeleg că 12 parlamente au uh, manifestat obiecții. Nu sunt suficiente opinii pentru a bloca procedura, dar iată, este o procedură nouă și mă întreb următorul lucru. Oare s-ar putea ca toate parlamentele să-și exprime opinia în scris? Astfel, am putea avea argumentele pro, argumentele contra, vom asculta și opinia comisiei și vom putea emite judecăți cu privire la calea optimă de urmat. Cred că toată lumea este de acord cu faptul că cei care lucrează în Uniunea Europeană trebuie să fie tratați decent. De asemenea, ar trebui să punem capăt exploatar, exploatării prin muncă. Însă, vedem că această inițiativă nu este acompaniată de statistici reale. Nu știm care este problema reală în statele membre, câți lucrători sezonieri există, cât sunt uh, ilegali. Și aș vrea să știu cum anume această propunere poate să prevină migrația ilegală. Pentru că, din câte știu eu, iată, implementarea aceste directive va de responsabilitatea statelor membre. Prin urmare, dacă statele membre nu pot să facă ceva în ceea ce privește migrația legală la ora actuală, vreau să știu cum anume vor putea face acest lucru cu un regulament european. Mă interesează așadar niște date statistice, mă interesează domeniul de aplicare la aceste probleme și mă interesează ceea ce așteaptă Comisia în anii ce vor urma, în ceea ce privește fluxul migraționist. Un alt aspect ridicat de Consiliu se referă, dacă nu mă înșel, la cazarea decentă a acestor lucrători. Dar care este definiția cazării adecvate? Mă gândesc că diferă această definiție în Finlanda comparativ cu ce se întâmplă în Grecia. Cum vom soluționa această problemă? În ceea ce este perioada de ședere, statele membre prezente au spus că sistemul de la ora actuală funcționează bine. Ce argumente are Comisia în favoarea perioadei de șase luni? Iată, în unele state este de opt luni, în altele de altă durată. Prin urmare, mă gândesc că dacă, se, dacă lucrezi în branșa turistică, abordarea este diferită față de situația din agricultură, de exemplu. Prin urmare, vreau să știu care este argumentul Comisiei pentru șase luni și de ce ar trebui să existe această perioadă unitară pentru toate profesiile. Domnule președinte, iată primele mere observații. Am primit deja comentarii de la diferite părți interesate, unele extrem de negative, altele pozitive. Iată, vom ține cont de fiecare propunere, într-un spirit, într-o manieră pozitivă, desigur, dar trebuie să nu uităm să dăm curs și comentariilor negative. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Romero. Eh, a propósito de... Mulțumesc, domnule președinte. Iată, aș vrea să fac câteva comentarii. Aș dori să mă refer la poziția statelor membre față de această nouă directivă. Domnul Busutil s-a referit deja la faptul că statele membre și-au asumat poziția pentru pe această diferită și a, a spus că statele membre, că acestea uh, pot să țină cont de starea de fapt și pot să facă față situației migraționiste, însă problema este că nu avem statistici pentru a vedea concret cum arată fluxul migraționist. În ceea ce privește chestiunile de subsidiaritate, iată cum stau lucrurile astăzi. Iată, trăim într-o nouă eră europeană. Și cu toate că situația diferă la nivelul statelor membre, avem mobilitatea. Mobilitatea, iată, creează treptat o piață unică a muncii, o piață europeană. Trebuie să dispunem de instrumentele necesare pentru ca această piață unică să poată fi bine reglementată. Acesta este viitorul. Prin urmare, nu putem să spunem pur și simplu că este de competența statelor membre. Sigur că este de competența statelor membre, dar să nu uităm că trebuie să um, ținem seama de opinia Regatului Unit, de exemplu, care a spus că dorește să fie și acesta un garant al tratatelor europene. Ar fi însă foarte bine ca statele membre să se implice activ în construcția europeană. La urmă urmei, este foarte important să combatem abuzurile. Această piață dualitară care există deja la nivelul statelor membre iată, reprezintă acum o chestiune care trebuie abordată direct. Avem piața neagră, piața ilegală și tocmai pentru a o contracara trebuie să venim cu reguli. Vedem deja care este efectul contraproductiv al existenței acestei nișe. Statele membre care dau curs acestor acestor uh, proceduri trebuie să se implice pentru a pentru a combate până la urmă posibilitatea de a accesa piața neagră, pentru că există state membre care angajează persoane în condiții ce nu ar trebui să reprezinte realitatea europeană. Și aceasta este plus valoarea pe care o putem aduce împreună Parlamentele Naționale și Uniunea Europeană. Mulțumesc! Dank. Ich bin... Președintele, următorul vorbitor. Mulțumesc. Mă îngrijorează intervențiile unor colegi care iată, doresc să transforme munca sezonieră într-o migrație pe termen lung. Mă îngrijorează acest fapt, pentru că astfel, iată, vedem că la urmă ar trebui să îmbunătățim situația și din statele de proveniență și ar trebui să spunem foarte clar că nu este vorba totuși de o măsură de azil, de o măsură de legalizare a unei chestiuni ilegale de măsură de ajutorare, nu. Este vorba despre oferirea posibilității de a lucra într-un stat membru atâta timp cât este nevoie. Se pune așadar următoarea întrebare. Poate fi acoperit acest necesar de muncă din uh, forțe proprii, din, uh, la, la nivelul statelor membre? Uh, și dacă nu putem face acest lucru, trebuie să vedem cum anume finanțăm un mare șomaj la nivelul statelor membre. Nu putem pur și simplu să zicem, haideți să luăm forță de muncă sezonieră din afară. Dacă am nevoie de forță de muncă sezonieră, atunci, în primul rând, este util să mă uit în jurul meu, în Uniunea Europeană, să văd de unde pot obține forță de muncă și abia mai apoi să mă uit și la ceea ce se întâmplă în afara Uniunii Europene dacă nu găsesc răspunsul necesar pe plan european. Și dacă nevoia trebuie acoperită din terțe state, atunci, evident, trebuie să clarificăm este vorba de o activitate temporară. Trebuie să o definim ca atare și trebuie să definim condițiile de muncă, condițiile de admisie, de ședere, uh, Uh, de salarizare, de asistență și asigurare socială. Trebuie așadar să clarificăm aceste lucruri, să vedem unde anume vor exista contribuții sociale. Este vorba în statul în care se lucrează, uh, trebuie să vedem ce se întâmplă cu lucrătorul în momentul în care se îmbolnăvește, cum anume va beneficia de servicii medicale. Se va întâmpla acest lucru în uh, statul în care lucrează sau în statul de proveniență. Și în aceeași ordine de idei vine și următoarea întrebare. Dacă există această migrație circulară de câte șase luni, uh, se pot manifesta pretenții la pensie, trebuie așadar să vedem cum anume tratăm aceste persoane astfel încât să le includem în sistem. La fel trebuie definit sezonul foarte clar, să vedem dacă durează sau nu șase luni. Și trebuie să analizăm uh, situația în care, de exemplu, o lucrătoare însărcinată vine, preia uh, activitățile sezoniere și naște în uh, decursul celor șase luni. Trebuie să existe o reglementare în acest sens pentru a vedea ce se întâmplă în acel caz cu copilul. Ca, primește automat cetățenie europeană? Uh, și ce se întâmplă cu dreptul de ședere al uh, mamei, de exemplu, pentru că copilul, iată, va primi probabil cetățenie în uh, Uniunea Europeană. La fel, ce se întâmplă în caz de accident? ce se întâmplă dacă după 5 luni și jumătate o persoană ajunge în spital și trebuie să petreacă mai mult timp în spital. Evident, nu putem să declarăm mai apoi, după istoria celor 6 luni, că această persoană trebuie exclusă și că, iată, se află pe teritoriul Uniunii Europene în mod ilegal. În perspectiva acestor uh, idei, asistență socială, pensie și așa mai departe, Trebuie să vedem cum anume pot interveni statele membre prin principiul subsidiarității, cum anume pot interveni la nivelul reglementării, pentru că nu putem spune că aici nu este vorba de subsidiaritate. Nu. Uh, se intervine la nivelul sistemelor, sistemelor sociale naționale și, evident, trebuie să abordăm statele membre în acest sens, astfel încât să existe reglementări pentru toate părțile vizate. Mulțumesc! Okay. Mrs. Lambert. Vă mulțumesc și eu, spune președintele, doamna Lambert. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu aveam intenția inițial să intervin în această discuție, însă acum mă simt obligată să o fac. Uh, în primul rând, în materie de plus valoare la nivel european, aproape că am avut un răspuns în comentariile auzite astfel, dacă ne gândim la disponibilitatea statelor membre de a pune în aplicare propria legislație în prezent pentru a se asigura că muncitorii sezonieri care lucrează în agricultură, turism și așa mai departe, uh, Uh, sunt protejați împotriva exploatării. Statele membre au legi în acest sens, nu le pun în aplicare, nu recurg la inspecțiile adecvate și, prin urmare, mi se pare că există o valoare adăugată la nivel european, pentru că, cel puțin, Comisia va avea dreptul să ia măsuri împotriva statelor membre care nu protejează muncitorii sezonieri astfel de cazuri. De asemenea, muncitorii sezonieri pot fi cetățeni europeni sau pot fi cetățeni din țări terțe. Prin urmare, cerința de bază a acestei directive se referă la asigurarea unui nivel minim de remunerare, existența unor contracte și așa mai departe. Și aceste elemente esențiale aduc avantaje și cetățenilor europeni înșiși. Pentru că astfel ne asigurăm că nu folosim uh, forță de muncă ieftină pentru a submina piața muncii. Există o problemă cu această muncă sezonieră. Uh, mulți angajatori preferă să aibă uh, o forță de muncă prost plătită și nereglementată, pentru că așa se pot produce lucruri ieftine se pot lansa pe piață și trebuie să vedem într-adevăr lucrurile într acest context mai larg. Nu putem rezolva totul cu o singură directivă. Sunt și probleme de asistență socială, într-adevăr. Deci va fi foarte interesant să vedem ce fac în prezent statele membre, pentru că putem presupune că deja există acolo măsuri privind asistența socială, impozitare, uh, sănătate și așa mai departe. Organizația Internațională a Muncii a statuat foarte clar o serie de principii, le avem și noi la nivelul Uniunii Europene și trebuie să nu le scăpăm din vedere, le aplicăm în relația cu cetățenii noștri și de asemenea ar trebui să le aplicăm și în relația cu cetățenii din țările terțe. Uh, o altă problemă, spații de cazare. Ce înseamnă cazare decentă? Putem încerca să specificăm acolo o serie de valori fundamentale și să vedem ce fac statele membre, însă din ce am auzit noi înșine, putem spune că această cazare decentă înseamnă că ai apă curentă, că în calitate de muncitor poți să mergi acasă să te speli după o zi de muncă, că poți găti cum se cade o masă acolo unde locuiești, că ai un pat pe care nu-l împarți cu alții, uh, un fel de ture de dormit acolo și că nu trăiești în condiții supraaglomerate. Sunt sigură că, într-adevăr, în multe state membre există această legislație care definește condițiile de cazare decente pentru muncitorii sezonieri. Dacă nu aveți o astfel de lege în țara noastră, trebuie să vă fie rușine. Însă, din această perspectivă pot să spun că, da, există o plusvaloare la nivel european și că, într-adevăr, trebuie să încadrăm acest demers într-o abordare mai largă. Avem deja o serie de măsuri, unii le regretă deja, însă le avem. Și cred că, în acest sens, într-adevăr, putem împinge lucrurile înainte. Uh, și mai sunt și alte lucruri care prezintă o serie de avantaje, problema drepturilor, problema celor două categorii menționate anterior și așa mai departe. Însă eu mă bucur că avem posibilitatea ca în colaborare cu Comisia să silim statele membre să facă lucrurile bune pe care de ele, ele singure probabil nu le-ar face. Doamna Ernst? Mulțumesc, domnule președinte. Revin la argumentele Parlamentelor Naționale pe care le-am ascultat astăzi. Cred că este important ceea ce au exprimat parlamentele astăzi și în acest sens mă adresez cu o rugăminte Consiliului să verifice argumentele pozitive din alte state și să le sprijine ca atare în cadrul acestei inițiative. Poate că Consiliul ne poate spune ceva cu privire aceste argumente. Cred că trebuie să clarificăm câteva lucruri. Nu ar trebui să discutăm deocamdată de sistemul de asigurări sociale, ci, în primul rând, să vedem care este obiectivul ultim. Ce trebuie să reglementeze această directivă. Despre ce trebuie să fie vorba? Asta trebuie clarificat într-o primă fază. Văd că există lucrători sezonieri în toate statele membre și toate statele membre își doresc forță de muncă sezonieră, mai mult sau mai puțin. De asemenea, constat încă un lucru. Iată, lucrătorii sezonieri sunt adesea exploatați. Este clar acest lucru. Nu analizăm neapărat situația din Rosano, pentru că și eu am fost acolo, după cum a prezentat-o și colegul meu italian. Nu, situația de exploatare apare în multe țări și este vorba de exploatare crasă, exploatare la nivel legal, dar și ilegal. Așadar, trebuie să vedem cum anume Uh, nu s-a intervenit la nivel național, cum anume nu au avut efecte pozitive reglementările la nivel național, ci mai degrabă au înrăutățit situația. Deci vedem că la nivel național, și mai spun acum în termeni foarte duri, s-a eșuat lamentabil a discuta acum la nivel european pentru a vedea cum putem împreună să intervenim pentru a contracara deficiențele la nivel național este foarte bine. Și de aceea eu susțin un demers european în acest sens, pentru că la urma urmei trebuie să fie vorba despre tratamentul legal. Și aici discut despre condiții de muncă, de salarizare și uh, de asigurare de sănătate. Mă adresez acum celor sceptici din încăpere și le spun de ce uh, este important să facem asta. La urma urmei discutăm despre libertatea socială din uh, statele membre. Este nevoie să creăm condiții decente de muncă pentru acești lucrători sezonieri. Iată care este argumentul suprem în opinia mea. Care este obiectivul? Bineînțeles că obiectivul este să reducem ilegalitatea și acum ar trebui să profităm de această oportunitate pentru a contracara ilegalitatea. Sunt dispusă să fac tot posibilul, susțin ceea ce a spus domnul Moraes cu privire la soluțiile orizontale, pentru că trebuie să facem tot posibilul pentru a promova aceste soluții fezabile. Deci toate aceste idei sunt importante când discutăm despre stabilirea obiectivului. în ultimul rând trebuie să definim munca sezonieră. Până acum, iată care au fost argumentele stipulate în acest sens munca sezonieră trebuie să fie întreprinsă pe o perioadă limitată în timp. Că sunt 3, 6, 12 luni, asta trebuie să discutăm. Dar să nu uităm că trebuie să vedem uh, ce trebuie să definească munca sezonieră. Este definită în primul rând de criteriul de timp sau este definită de um, caracterul muncii pe care nu vrea să o mai întreprindă nimeni în statul membru? Atunci trebuie să spunem foarte clar ce vrem noi, de fapt, prin munca sezonieră. ne referim la munca sezonieră doar uh, discutând despre munci necalificate, discutăm mai degrabă despre munca sezonieră care capătă un caracter uh, permanent, pentru că la urma urmei, uh, sigur că angajatorii ajung să-și dorească ca lucrătorii dintr-un anumit val să revină și să revină, pentru că s-au obișnuit cu ei. Deci vrem așadar să analizăm această problemă foarte în detaliu, pentru că altfel o să ne învârtim într-un cerc vicios. Discutăm așadar uh, despre crearea unor condiții umane pentru acești oameni care într-adevăr creează o plus valoare și care, desigur, că uh, ajung să fie implicați în sistemul social, în ceea ce este asigurarea socială, asigurarea de sănătate, asigurarea de pensie și așa mai departe. Însă, până să ajungem da, să discutăm aceste detalii, aceste finețuri, trebuie să vedem ce anume vrem cu această directivă. Am fost în Italia, am analizat situația de la fața locului și Cred că am putea să o analizăm din uh, toate state, statele membre pentru a ajunge la o concluzie validă. Mulțumesc, spune președintele. passing the floor to Mr. Am să-i dau acum cuvântul domnului Kamel Grețchi, care reprezintă aici Algeria. Dus este partea delegației magrebiene care participă la această discuție. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, am ascultat cu foarte multă atenție lucrările comisiei dumneavoastră, comisiei LIBE și am citit de asemenea și proiectul de directivă și pe ansamblu pot să spun că am învățat multe. Ce pot să vă spun, domnule președinte, pentru a nu vorbi prea mult, este că am reținut două lucruri. Mai întâi, că Europa este îngrijorată în ceea ce privește condițiile de muncă ai acestor lucrători sezonieri, muncitori sezonieri actuali sau viitori, condiții de sănătate, de muncă, de cazare și pot să spun că în, până în prezent, nici în proiectul de directivă, nici în intervențiile pe care le-am ascultat, nu am constatat să existe vreo o mențiune în ceea ce privește intervențiile uh, țărilor terți. Eu mă refer aici mai degrabă la țara mea, Algeria și țările din uh, sudul Mediteranei. Ce pot să vă spun este că uh, ar putea exista anumite piste de reflexie. Spre exemplu, să avem discuții bilaterale cu aceste țări pentru a vedea în ce condiții aceste țări de origine ar putea să colaboreze cu Uniunea Europeană să ușureze munca fiecăruia, fiecare în domeniul său. Să vedem cum anume aceste țări ar putea să contribuie la munca dumneavoastră. Așa cum a spus și reprezentanta comisiei, doamna Schmidt, aș dori să știu dacă ar exista câteva detalii Uh, um, pe tema beneficiilor pe care le-ar obține țările terțe în materie de investiții, de reducerea sărăciei și așa mai departe. Eu deocamdată nu văd indicații clare în acest sens, dar dacă îmi permiteți, domnule președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să adaug un lucru și anume că n-ar trebui ca această directivă să meargă în direcția pe care o cunoaștem deja în anumite state membre, și anume un fel de hemoragie a competențelor, pentru că în expunerea de motive uh, a documentului se vorbește despre viitoarea penurie a competențelor în Uniunea Europeană. Și apoi aș dori să vă împărtășesc un lucru. Noi avem o adevărată hemoragie a celor competenți, calificați. Uh, e vorba de țări care au făcut eforturi foarte mari pentru a forma oamenii. Pot să vă spun, spre exemplu, că bugetul pentru învățământ în țara mea este bugetul cel mai important deci toate aceste eforturi de formare, de pregătire, de competență pentru un rezultat în care vedem că oamenii pleacă, uh, nu știu dacă se ajunge astfel într-o situație în care toată lumea are de câștigat. Pentru a răspunde la îngrijorările Uniunii Europene și în același timp pentru a avea Uh, relații care să fie fructuoase, reciproc avantajoase, cred că ar trebui să avem aceste discuții. Iată, domnule președinte, un prim eco. Vă mulțumesc de altfel și pentru invitația dumneavoastră și aș dori să, să mulțumesc și domnului președinte Panzeli, uh, cu care voi fi coraportor uh, pentru Uniunea pentru Mediterana pe marginea unui raport și rămân la dispoziția noastră în cazul în care aveți întrebări. Monsieur Retzky. Mulțumesc, domnule Rețchi. Iată că am avut discuții îndelungate. Now it's time to have a... Acum este timpul să vedem ce are de spus comisia. Doamnă Schmidt, dacă aveți comentarii cu privire la cele spuse până acum, vă mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc foarte pe scurt, doar două comentarii. În primul rând, în ceea ce privește statisticile. Uh, noi am făcut o nouă anchetă în statele membre ca să avem date suplimentare și estimările pe care le avem ne arată că sunt mai bine de 100 de mii de cetățeni din țări terțe care sunt prezenți în Uniunea Europeană ca muncitori sezonieri. O să vă dau un exemplu exact. În Spania în 2008 erau 24.800, în Suedia 20 ceva de mii, de asemenea în Italia, vă puteți închipui, erau foarte mulți. Și astea sunt doar câteva date noi nu beneficiem de astfel de date decât dacă ni le trimit statele membre, fiind vorba de muncitori a căror situație nu este foarte cală, care sunt, uh, lucrează cu caracter regulat, este foarte greu să se țină evidența acestora. Și probabil cifra pe care o avem nu reflectă nici pe departe situația reală, fiind mult sub aceasta. De asemenea, aș dori să încerc să răspund la problema referitoare la necesitatea unei astfel de directive. Consider că este important să privim imigrarea în contextul larg al acesteia, pentru că trebuie să avem o abordare coerență, s-a spus. Uh, s-au menționat adesea Tampere, Haga, Stockholm, uh, pactul privind imigrația și azilul și așa mai departe. Este important, în opinia mea, să arătăm că Europa nu este închisă, o, o entitate închisă care se opune imigrației nereglementate. Uh, ci de asemenea că avem nevoie de imigranți, imigranți calificați, avem directive în acest sens și în plus de asta trebuie să arătăm că și atunci când e vorba de muncitori necalificați putem să procedăm la fel și așa aș dori să răspund la problema ridicată de reprezentantul Magrebului la cum pot contribui acești muncitori la prosperitatea țării de origine. Probabil, da, nu sunt muncitori cu înaltă calificare, uh, pentru că în acest caz nu, se, nu poate fi vorba de brain drain, dar sunt oameni care lucrează în turism și în agricultură, să chiar și aceștia întorcându-se acasă, aduc cu ei experiența practică acumulată în Europa și revenind acasă, transpun acolo cele învățate aici. Și sper că astfel reușesc să vă răspund și, și parțial la întrebarea dumneavoastră. Pe de altă parte, această directivă lasă o flexibilitate considerabilă statelor membre. Pe de o parte, da, există reguli stricte cu privire la condițiile și criteriile de admitere a acestor imigranți. Pe de altă parte, uh, în materie de drepturi și așa mai departe, trebuie să vedem cum putem atinge cum putem evita distorsionarea fluxurilor migratorii și, de asemenea, după cum s-a spus în câteva rânduri, este vorba aici de un grup deosebit de vulnerabil, un grup adesea exploatat și cu această propunere pe care o avem în prezent sperăm să facem, să înregistrăm progrese în materie de a asigura protecția acestor persoane. Doamna Raes, din partea președinției belgiene, Mulțumesc, domnule președinte. Nu am mare lucru de adăugat la ceea ce s-a spus deja, însă ceea ce mă liniștește puțin ceea ce privește viitorul acestor, acestei activități este faptul că propunerile înaintate sunt aceleași pe care le-am primit și la Consiliu. Prin urmare, uh, Consider că, așa cum a fost cazul cu fiecare dintre instrumentele discutate, primul reflex ar fi să comparăm inițiativa Comisiei cu practica națională, cu dreptul național în vigoare și consider că, efectiv, într-o etapă ulterioară vom putea face acest lucru și după reexaminarea textului vom putea include de asemenea și opiniile exprimate aici de dumneavoastră, opinii pe care am să le transmit Consiliului. Și astfel sper că vom reuși să ajungem la un text de compromis care să poată fi acceptat de toate părțile. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și eu, spune președintele. Acum revenim la raportor domnul Moraes cu concluziile la această discuție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt extrem de recunoscător colegilor pentru contribuția lor extrem de importantă la ceea ce va fi un demers extrem, extrem de dificil. De ce spun asta? Ei bine, uh, problema a fost subliniată în multe dintre intervențiile de până acum. Și este un lucru absolut evident pe care îl voi repeta. De la Tampere încoace, în ultimii 11 ani, vorbim despre reglementarea migrației legale, instrumente pozitive și nu a făcut nimic. Prin urmare, era inevitabil ca în momentul în care trecem la o abordare sectorială, transfer intercorporat, muncă sezonieră, a fost inevitabil să dăm de probleme. Și care este problema? Ei bine, trebuie să formulăm o serie de reguli comune pe care să le aplicăm cu toții. Însă, după cum spuneau și domnule Papa Nicolau și Vos și așa mai departe, trebuie să avem și o abordare pragmatică. Ajung șase luni, putem face lucrurile așa cum trebuie și trebuie, într-adevăr, să intrăm în detalii, să inevitabil sunt probleme politice și sensibilități cu caracter politic. Repet, statele membre au vorbit de sub, subsidiaritate, dar majoritatea statelor membre doresc, au acceptat această propunere. Pentru că știu că statele membre nu îi protejează pe muncitorii sezonieri. Am văzut în cazul Italiei, descris de domnia Colino, exemple de genul ăsta fac de rușine Uniunea Europeană, pentru că, într-adevăr, legislația respectivă nu este pusă în aplicare. Difer regimul juridic al acestei probleme în, țările, în statele membre și, după cum s-a spus, nu există o politică concertată care să reglementeze nici relația Uniunii Europene și țările în curs de dezvoltare. Țările în curs de dezvoltare doresc reglementarea acestei relații, pentru că avem o problemă cu imigrația. Inevitabil, propunerea urma să fie controversată și este. Dar dacă ne uităm la textul concret al propunerii, avem acolo o evaluare de impact. Un studiu de impact al comisiei. Există date statistice. Știu, colegul nostru nu este impresionat de astfel de studii de impact, dar uitați-vă la antecedente. Uitați-vă la cei 11 ani care s-au scus de la Tampere încoace. De câte ori am încercat să reglementăm acest sector? E greu, însă trebuie să trecem la fapte. Suntem în situația în prezent în care putem elabora un pachet legislativ rezonabil. E o problemă spinoasă și sunt aspecte dificile. Domeniul de aplicare, definiția, cum definim muncitorul sezonier, asigurările sociale și așa mai departe, dar dacă încercăm să trecem la fapte, dar să definim aceste aspecte concrete, o să, ne, o să, o să aflăm de ce, într-adevăr, majoritatea statelor membre au salutat această inițiativă. Și încă o dată, chiar și între grupurile politice din Parlamentul European vor exista tensiuni. O să fie implicate și ONG-urile și sindicatele și așa mai departe. Și ele au opinii proprii, divergente. Și, da, pentru prima dată discutăm de căi de migrație pentru muncitorii necalificați și semicalificați. Și asta va complica situația, într-adevăr, dar trebuie să ajungem la, la miezul acestei probleme extrem de delicate. După ce am auzit spusele colegilor de astăzi, cred că vom putea avea o discuție matură în legătură cu această forță de muncă sezonieră și tocmai seriozitatea abordărilor văzute astăzi ne arată că toată lumea înțelege pe deplin din toate punctele de vedere că avem de-a face, că am trecut la o nouă fază post-Lisabona. Și asta ne oferă într-adevăr fundamentul pentru o discuție solidă în perioada ce va urma. Cred că încetul cu încetul temerile se vor atenua, însă asta nu înseamnă că problemele dificile o să dispară. Prin urmare, îi rog pe colegi să-și păstreze aceeași deschidere, să privească propunerea așa cum este aceasta și categoric raportul meu va reflecta problemele ridicate astăzi în sală, însă categoric sunt acum mai optimist decât eram înainte. Am, am, am decis să, să mă apuc de, această, de acest raport, deși am fost avertizat că nu va fi unul ușor, este într-adevăr dificil, însă din ce am văzut astăzi, cred că se poate merge mai departe. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Moraes! Vă mulțumesc tuturor, mulțumim tuturor participanților la această discuție extrem, extrem de interesantă și cred că putem trece mai departe. Uh, vom avea și alte ocazii să discutăm acest dosar cu privire la muncitorii sezonieri. Uh, după cum uh, știți, punctul 8 de pe agenda a fost eliminat, așa că trecem direct la punctul 9 și cu această ocazie să salut prezența aici a fostului nostru, fostele noastre colege, doamna Nadine Hens Pressure. Ne bucurăm să vă vedem încă o dată aici la Comisia Libe. Și trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Vom avea o dezbatere comună. Mai avem câteva minute la dispoziție, dar vom trece la această dezbatere comună privind proiectul de recomandare referitor la cele trei dosare care implică Liechtensteinul. Doamna Holmeier, stimați colegi, puțin atenție vă rog. Vă rog, vă rog să păstrăm ordinea. Raportorii sunt doamna Holmeier, domnul Coelho și domnul Van de Camp. raportorii pentru cele trei dosare referitoare la Liechtenstein, așa cum să le dau cuvântul să-și prezinte proiectele, după care vom avea o discuție. Trebuie spus că termenul de depunere a amendamentelor procedurale la proiectul de rezoluție legislativă este 6 decembrie. 6 decembrie. Nu se mai acceptă amendamente la paragrafele operaționale care ne spun că Parlamentul este de acord cu încheierea protocoalelor și a acordurilor. Deci să dăm cuvântul raportorilor din câte înțeleg, domnul Busutil o înlocuiește pe doamna Holmeier. Domnul Busutil, domnule Busutil, aveți cuvântul. Or, or Mr. Van de Camp? Who... După care domnul Coelho, eventual primul, și după care domnul Van de Camp. Mai întâi domnul Coelho. Bun. Mulțumesc, domnule președinte. o, na parte da, que tem a ver com Schengen e provavelmente nos... Em ceea ce privește Schengen, în cele două rapoarte, situația e destul de simplă. Cu toții așteptăm Cu toții ne așteptăm în momentul în care se aderă la Schengen să se rezolve și problema Liechtensteinului. Dar situația nu s-a rezolvat din cauza unor uh, obiecții prezentate de anumite state membre pe marginea anumitor uh, puncte. Și a trebuit să mai așteptăm. Existau uh, obiecții din partea Suediei și din partea Germaniei, mai ales în ceea ce privește evaziunea fiscală. Liechtenstein acoperă un teritoriu foarte mic și s-a creat frontiere exterioare cu Uniunea Europeană, acolo unde nu existau frontiere care să fie istorice, de peste 100 de ani de zile. În același timp, ne-am gândit că resortisanții Liechtensteinului ar putea să intre în mod liber pe teritoriul Uniunii Europene. Uh, Norvegia făcând parte din spațiul Schengen. Ei bine, ce trebuie să facem acum? Să dăm undă verde procedurii de confirmare a acordului Schengen. Deci va exista un, o reexaminare a dosarului și vom vedea dacă Liechtensteinul respectă într-adevăr cu strictețe toate criteriile noastre. Uh, în principiu, nu putem pleca de la ideea că este cazul. Însă ce putem face astăzi este să lansăm un semnal pozitiv, să lansăm, să dăm undă verde în așa fel încât această examinare să poată fi făcută. Și de altfel cred că asta va trebui să și facem. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Busutil. Domnul Busutil mai întâi, după care domnul Van den Camp. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt Monica Holmeier, ci o înlocuiesc pentru această dezbatere. Mă voi referi la concluziile Consiliului în ceea ce privește acordul um, cu Elveția. Doamna Holmeier sprijină acest, uh, această cerință și anume aderarea Liechtensteinului la da, acordul de la Dublin și este un uh, pas logic, o urmare logică a evenimentelor și doamna Holmeier salută concluziile acestui dosar, care de foarte multă vreme a fost un dosar deschis pe masa de lucru. Susține, deci, concluziile acestui protocol. Este vorba de un pas firesc ca urmare a concluziilor negocierilor pe această temă. Și faptul că acum Parlamentul, sub tratatul de la Lisabona, are competența aceasta de uh, acord, asta înseamnă că ar trebui să ne dăm acordul. Cam asta ar fi de spus. Dar dacă îmi permiteți o ultimă observație, ca, având în vedere că urmează domnul Van de Camp pentru următorul dosar, E oarecum ironic faptul că avem o dezbatere în ceea ce privește includerea Elveției în anumite acorduri cu Uniunea Europeană și Uh, asta cu atât mai mult cu cât a avut loc un referendum în, aceast, în acest weekend în Elveția. Noi încercăm să facem lucrurile împreună, în parteneriat și răspunsul pe care îl primim din partea acestei țări este total diferit când e să analizăm uh, rezultatele acestui uh, referendum popular care a avut loc în această țară. Și cred că ar fi o greșeală din partea noastră dacă nu ne-am exprimat îngrijorările față de ceea ce se întâmplă în Elveția. Uh, pentru că aceste referendumuri populare, în principiu, nu dau dovadă de, nu dau, oferă o posibilitate de deschidere a acestei țări, ba din, țări, ba din potrivă. Mulțumesc, spune domnul președinte. Notăm observația dumneavoastră și dăm cuvântul domnului Van Camp. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, eh, acum, iată, puteți să auziți o intervenție și în olandeză. Uh, după cei doi antevorbitori ai mei, antevorbitori extraordinari, aș dori să fac câteva remarci cu privire la propunerea tratată de mine. Statele numite aici au aderat la spațiul Schengen, devenind astfel parte a fondului Uh, frontierelor externe, la care își aduc aportul. Relația între Uniunea Europeană și aceste state a fost uh, stipulată astfel, a, fost, a expirat în 30 iunie 2009 și în uh, martie 2010, iată, a fost restipulată. După cum știți, tratatul de Lisabona a intrat în vigoare în decembrie anul trecut. Parlamentul European, având acum prerogativul de a-și da consimțământul. Pledez pentru exprimarea acestui acord. Sunt de acord cu aderarea acestor două state la Fondul European pentru Frontierele Externe, ca urmare a aderării la acordul Schengen. Sigur, voi lua la conștiință tot ceea ce a spus antevorbitorul meu în ceea ce privește referendumul din Elveția. Atrag și eu atenția asupra acesteia. Mulțumesc. Mulțumesc. Deschidem dezbaterea. Doamna Keller dorește să intervină. Poftiți, vă rog. Mulțumesc. Aș fi vrut să știu dacă știe cineva care ar fi consecințele acestui referendum uh, asupra apartenenței Elveției la acordul de la Dublin pentru că am înțeles că statele membre europene vor trimite persoane resortisanțe elvețieni înapoi în Elveția în cazul în care ar exista vreo problemă și dacă această trimitere înapoi se face în mod automat, nu știu dacă există această posibilitate, e bine, mă întreb, oare nu cumva acest lucru ar pune în pericol întreaga situație? Oare respectăm drepturile omului în ceea ce privește accesul la sistemul de azil? Nu știu dacă are cineva vreo idee, vreo explicație pe această temă. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră din partea grupului SD pentru aceste rapoarte, susținem și noi poziția raportorilor și considerăm că este normal să aprobăm aceste rapoarte. Mulțumesc. Thank you. If no further comments, I don't see any... Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte comentarii, Mm, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci poate că am putea să dăm cuvântul reprezentantului Comisiei în cazul în care dorește să ia cuvântul. Comisia nu dorește, președinția belgiană nu dorește. Doamna Keller, din nou, în cazul în care Comisia și Consiliul ar putea eventual să răspundă la întrebarea mea, în cazul în care aveți informații concrete, ar fi de dorit. The Commission would like to Dorește comisia să răspundă imediat sau eventual să uh, amâne răspunsul uh, pentru altă dată? Eventual ați putea să răspundeți în scris la întrebarea doamnei Keller? Un răspuns în scris? Da, domnule președinte, vom răspunde în scris. Mulțumesc, până domnul președinte. Nu mai sunt alte comentarii. Atunci, Poate că unul dintre raportori mai dorește să mai intervină? Dacă nu, încheiem aici discuțiile noastre. Am, din câte am înțeles eu, după această prezentare uh, vom avea o dată pentru a, limită pentru înaintarea amendamentelor. E vorba de data de 6 decembrie. 6 decembrie până la ora 12 pentru a înainta amendamente la proiectele de rezoluție. Toată lumea este de acord? Foarte bine. Atunci vă mulțumesc tuturor. Încheiem aici lucrările noastre și le luăm mâine dimineață. Mulțumesc!